Da, deschid ședința din această seară. Vă urez bun venit. Eu ți-am pus eu. Și vreau să salut și uh, președinția Comisiei pentru Bugete. Aveți ordinea de zi, nu cunosc niciun fel de dorință de modificare și atunci se consideră adoptată. La punctul 2 vreau să vă informez uh, Uh, că aveți documentul Cont News, care conține toate limbile disponibile la această ședință și acolo se spune de asemenea că această ședință este transmisă prin web streaming. În această seară avem un subiect important, avem întâlnirea cu Guarda de finanță și cu autoritățile din Italia și mă bucur că am reușit să organizăm această reuniune. La punctul 3, eu sunt raportoare a Comisiei pentru uh, bugete și Vreau să vă transmit scuzele domnului Ashworth, care este raportor pentru Comisia pentru Control Bugetat și care trebuie să fie la o altă ședință acum și vreau să vă informez ce s-a întâmplat la ultimele două întâlniri în trialog pe 7 și 8 noiembrie. Am negociat timp de 8 ore și am tratat uh, articolele de la 176 la 228 și am ajuns la un acord preliminar la următoarele articole 179, eh, Usual Cost Accounting Practices, 180, unde e vorba de cheltuieli eligibile, rămâne deschisă chestiunea eh, prestațiilor eh, de către persoanele independente. La articolul 81, de asemenea, am putut să obține, obținem un acord. Ne-am pus de acord asupra principiilor cu privire uh, la Uh, cheltuielile din articolul 182, articolul 185, 186, de asemenea avem un acord. Um, aici există o interdicție de cumulare și interdicție de finanțare dublă. De asemenea, la articolele 187-188 am negociat de asemenea articolele 190 până la 198 criteriile de eligibilitate și punerea în aplicare a subvențiilor financiare. La articolul 200, de asemenea, am discutat chestiuni de detaliu referitoare la prețuri. sau um, premii, prime, care sunt un instrument nou pe care îl va folosi Uniunea Europeană. La articolul 203 am vorbit despre instrumente financiare și uh, ne-am uh, pus de bun acord aici. De asemenea, cu privire la costurile directe și indirecte, 211-212 garanții uh, bugetare și, de asemenea, uh, 215 uh, apoi 315 până 319 au rămas deschise. N-am reușit să ajungem la niciun fel de acord la chestiunea controlelor expost, la sumele forfetare, la uh, cotele de cofinanțare maxime uh, în ceea ce privește activitatea voluntarilor. La instrumentele financiare deocamdată avem uh, în continuare poziții foarte divergente față de Consiliul în ceea ce privește cofinanțarea instrumentelor financiare, uh, fondurile fiduciare, obligațiile de publicitate. Și de aceea, până la sfârșitul anului, deja sunt planificate 5 întâlniri în trialog pe 20 noiembrie, 27, um, 29 noiembrie, 6 decembrie și 11 decembrie. Am luat notă de faptul că trialogurile au fost uh, încheiate în mare parte în comisiile de specialitate și am fost de acord ca partea uh, agrară, partea agricolă, care nu are legătură cu normele generale, să fie tratat separat de uh, omnibus și să discutăm cu Consiliul dacă s-ar putea separa chestiunile agricole astfel încât să Uh, poată intra în vigoare acestea pe 1 ianuarie. Tranitre și Ample nu pot fi uh, lăsate în afară să negocieri, nici regii, pentru că e vorba de chestiuni care țin uh, de competențele Comisiei pentru Bugete și Comisiei pentru Control Bugetar. Asta ar fi raportul meu. Aveți întrebări? Domnul Rubic, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc pentru informare. Pe mine m-ar interesa în acest moment, uh, pentru că există foarte multe proiecte, cum ar fi Fondul pentru Africa, unde trebuie puse în aplicare, trebuie implementate proiecte și trebuie să ne orientăm în funcție de obiectivele de dezvoltare. Și există proiecte pentru agricultură, pentru apă uh, curată și pentru tehnologie și aici sunt planificate mai multe proiecte. Problema este că atunci când se pun în aplicare proiectele, um, uh, nu se mai potrivește arhitectura, proiectarea proiectului și punerea în aplicare. Um, de exemplu, Uh, atunci când se vorbește despre uh, arhitectura unei instalații uh, tehnologice, este o chestiune, când e vorba de construirea acesteia e o altă chestiune și apoi mentenanța și toate cheltuielile de întreținere sunt o altă parte. Și am văzut multe proiecte în care s-au um, s-au construit anumite instalații care apoi nu au mai fost funcție. Deci, indiferent dacă e vorba de agricultură sau de energie, ar trebui să luăm în considerare toate etapele de funcționare ale unui proiect, pentru că dacă nu, nu facem decât să cheltuim foarte mulți bani, fără ca până la urmă să obținem ceea ce dorim să obținem. Da, și da, uh, răspunsul că la Radio Erevan, în principiu, da, însă. Și e vorba aici de drepturile speciale care țin de diversele fonduri și de aceea trebuie să se specifice fondul corespunzător și atunci, pe principiul bunului simț, se pot verifica toate chestiunile, dar depinde ce, stă, ce se găsește în dreptul material. În uh, regulamentul financiar sunt specificate investițiile, sunt separate de uh, mentenanță, dar uh, se pot face licitațiile și împreună, astfel încât o investiție se poate fi apoi și întreținută. Dar aici sunt descrise două procese diferite. Eu nu văd nicio problemă să se reunească aceste procese și de aceea nu chiar nu înțeleg bine care este problema, dar poate că dacă primesc informații necesare concrete, atunci uh, putem, putem să facem ceva. Vreau să urez uh, bun venit și să salut pe președintele Comisiei uh, pentru Bugete. Am uh, informat tocmai pe colegi cu privire la acordurile și dezacordurile din ultimele reuniuni în trialog. Sunt colegi care data trecută n-au putut să fie prezenți și alți colegi care sunt prezenți pot acum să iau cuvântul. Domnul Țeler eu am avut de-a face cu punerea în aplicare a fondurilor europene și am văzut că Uniunea Europeană creează stimulente uh, și cofinanțează sau sprijină investiții, dar ceea ce urmează apoi, întreținerea acestor investiții, uh, beneficiarul este cel care poartă responsabilitatea. Fondurile europene nu se mai aplică în această etapă, ceea ce duce la ceea ce a prezentat pe bună dreptate colegul Paul Rubic, și anume că noi construim diverse arhitecturi pe care le-am văzut, uh, diverse Um, instalații pe care le-am văzut în um, diverse state și apoi acestea ori nu sunt folosite, ori nu mai sunt funcționale pentru că lipsesc banii, pentru că nu este format personalul necesar și mai departe și atunci, într-adevăr, rezultatul final nu este cel pe care ni-l dorim. Săptămâna trecută, de exemplu, am avut o întâlnire cu mai mulți reprezentanți ai societății civile din uh, state africane uh, care acum doi ani la, la Valeta au primit promisiuni că uh, va exista acest fond de investiții pentru Africa. Și ei acum m-au întrebat pe mine când anume se va lansa acest fond, aceste investiții, când va fi ceva îmbunătățit vizibil în statele lor. Dar n-am putut să le răspund la această întrebare pentru că acest fond nu este uh, în uh, responsabilitatea noastră. Președinta. Da, propun ca această problemă eventual să o tratăm bilateral. Cred că trebuie să îmbunătățim problema durabilității în mod clar. Uh, și dacă, uh, pe de altă parte, punem în aplicare proiecte și apoi trebuie să mai fim responsabili și pentru întreținerea lor, atunci nu știu unde ajungem. Dacă nu mai sunt alte dorințe de intervenție, atunci aș încheia punctul 3, vă mulțumesc, și aș trece la punctul 4. E vorba de activitățile antifraudă din Italia și vreau să salut călduros pe domnul ministru Verola. Bine ați venit, domnule ministru. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Dumneavoastră sunteți, uh, conduceți secretariatul tehnic al unei comisii interministeriale pentru afaceri europene. De asemenea, mai așteptăm uh, pe locotenentul general uh, domnul Georgiatovski, comandantul general al Guardia de Finanța și de asemenea pe generalul major Francesco Attardi, de asemenea, de la Guardia de Finanță. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Eu nu i-am văzut pe cei doi domni. Da, pe domnul Verola l-am văzut. Bine ați venit, domnule ministru, și vă propun să începeți uh, direct cu prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru prezență. Grație, președinte. Grație. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Aș dori să vă mulțumesc pentru ospitalitate și pentru posibilitatea pe care ați oferit-o gărzii financiare și Serviciului de Coordonare Antifraudă din Italia pentru a prezenta rezultatele Italiei în acest uh, sector. Permiteți-mi, doamnă președinte, să vă salut și din partea domnului secretar de stat Sandro Cozi pentru afaceri italiene, care ar fi trebuit să fie prezent astăzi aici, dar care a trebuit să rămână uh, la Roma datorită unor angajamente politice. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, de asemenea și parlamentarilor prezenți și întregii comisii, de altfel, pentru această oportunitate. Știu că generalii Toschi și Atardi sunt angajați în alte activități parlamentare. Sunt pe drum, practic, și vor sosi dintr-o clipă în alta. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, voi avea nevoie de două-trei minute pentru a prezenta foarte pe scurt uh, sinteza prezentării noastre și spiritul care animă autoritățile italiene garda financiară din Italia în a prezenta în fața Parlamentului European ceea ce a fost activitatea noastră în uh, acest sector. În această scurtă prezentare vom arăta în primul rând activitățile Serviciului de Coordonare Antifraudă din Italia, Uh, și vor fi prezentate nu doar uh, activitățile acestuia, ci și structura de organizare și de asemenea va fi explicat și un uh, proiect de cooperare antifraudă pentru care cred că au fost distribuite deja rezultatele prin intermediul raportului final. Am să las apoi pe domnul general Atardi să ilustreze în detaliu care sunt activitățile Serviciului de Coordonare Antifraudă din Italia. Mă voi uh, limita doar la câteva concepte și observații generale. În primul rând, strategia națională. După cum bine știți, combaterea fraudei și protejarea bugetului european reprezintă o responsabilitate comună a autorităților europene și a celor naționale. Este însă important ca autoritățile naționale să fie puternic implicate și să resimtă ca o misiune proprie combaterea acestor fraude. Și, și sigur că activitatea trebuie să se facă în teren, pentru că nu e ușor ca de la Strasburg să combați activitățile ilicite din teritoriu care dăunează bugetul european și care au un pronunțat caracter transnațional. Pentru a putea efectua în mod eficace această luptă, autoritățile naționale trebuie să fie motivate și să aibă o bună reprezentare în teren. Însă este nevoie ca autoritățile naționale să coopereze pentru a combate aceste activități ilicite în dauna bugetului comunitar. De aceea este necesar ca coordonarea între statele membri să se îmbunătățească și să cooptăm autoritățile noastre în acest sens. Însă astăzi încă există multe divergențe în ceea ce privește angajamentul în acest sens. De aceea, ideea este de a mobiliza toate forțele din toate statele membre pe lângă instituțiile europene pentru acest scop. Noi credem că Italia a obținut uh, rezultate relevante în acest sector. Îl voi lăsa pe domnul general Atardi să ilustreze în detaliu aceste rezultate. Mă voi limita la a cita unul care este semnificativ și din perspectiva impactului <clears throat> și anume reducerea drastică în ultimii doi ani a neregulilor sau cazurilor depistate în acest sens. Am redus de la 62% din 2015 până astăzi numărul uh, acestor cazuri în care s-au consemnat nereguli. În plus, domnul general Atardi va prezenta mai în detaliu și date cu privire la reducerea ratei de eroare. Și, de asemenea, <clears throat> modul în care au fost puse în aplicare anumite recomandări a oficiului OLAF. Am vrut uh, să subliniez uh, importanța activității nucleului nostru antifraud în acest sens. Cea de-a doua activitate pe care am vrut să o ilustrez uh, este cea referitoare la cooperarea uh, europeană și domnii general Toschi și Atardi vor putea veni, furniza mai multe detalii în acest sens. Însă am vrut să semnalez și rolul pe care nucleul nostru l-a desfășurat la nivel european pentru a capacita o activitate mai forte și mai decisă în acest sector. Instituțiile europene au arătat în repetate rânduri că este nevoie de o cooperare administrativă mai bună și asistență reciprocă între autoritățile naționale. S-a făcut acest lucru și prin intermediul uh, unei, unei serii de proiecte uh, pe care, de asemenea, domnul general Atardi va putea prezenta mai în detaliu. Iar uh, statele membre și autoritățile din aceste state au uh, primit bine aceste proiecte și în al treilea rând Aș dori să evidențiez parteneriatele cu structuri de coordonare antifraudă și cu autorități din state care se află în faza de preaderare. Și aici este vorba de schimb de informații, um, care cu siguranță au avut un impact foarte important și au beneficiat de o primire foarte bună din partea statelor și autorităților cu care am cooperat. Și foarte rapid, pentru că și pe această temă domnul general Toschi va putea furniza mai multe detalii, însă nu trebuie să uităm nici uh, impactul uh, nucleului nostru și la nivel național, care se concentrează atât pe faza de prevenție cât și pe cea de recuperare. S-a pus accentul pe faza de prevenție pentru că în timp ne-am dat seama că și în acest sector este foarte important să lucrăm cu convingere pentru a preveni riscul de infracțiune, pentru că apoi represiunea sau reprimarea este mult mai dificilă și recuperarea fondurilor este una foarte dificilă și sub planul implementării practice. De aceea se pune accentul pe prevenție dar și asupra formării administrațiilor publice, dar și la nivel regional, pentru că mai ales în uh, structura italiană, regiunile joacă un rol important în ceea ce privește uh, alocarea fondurilor, în special uh, în ceea ce privește politica de coeziune sau politica agricolă. De aceea mm, este important ca această formare să fie destinată diferitelor structuri teritoriale. Și de asemenea ne angajăm uh, mult și în ceea ce privește informatizarea și colectarea datelor pentru că acestea sunt sectoarele unde fluxurile financiare sunt foarte dificile, greu de trasat, iar uh, e foarte greu de depistat legăturile transnaționale. De aceea e fundamental să dispunem de date. Și autoritățile naționale trebuie să poată face schimb de astfel de date. Aș dori ca înainte să închei această prezentare să mă refer și la faptul că nu este vorba de o activitate singulară, dar se încadrează într-o serie de priorități care uh, sunt uh, efectuate cu convingere de guvernul italian. În ultimii ani ne-am consolidat activitățile de combatere a fraudelor, dar și în ceea ce privește procedurile de infracțiune, astfel încât acestea s-au redus la jumătate. Ne-am multiplicat eforturile și în sectorul ajutoarelor de stat, încercând să evităm orice fel de forme de nereguli în ceea ce privește legislația europeană, în ceea ce privește concurența. Am uh, încercat să asigurăm coerența activităților autorităților publice și, alinierea și la legislația europeană. Am făcut acest lucru pentru că știm că dacă vrem să solicităm uh, ceva la nivel european, trebuie să venim și cu rezultate. În orice caz, însă, acest guvern se angajează mult, astfel încât uh, respectarea statului de drept să fie o condiție sine qua non pentru respectarea edificiului european. Dacă nu asigurăm legalitatea Uniunii Europene în toate formele sale, un organism precum Uniunea Europeană intră în dificultate. Există așadar o legătură între activitatea noastră în ceea ce privește procedurile de infracțiune și lupta antifraudă și, de asemenea, există legături și alte idei politice pe care le avansăm, precum inițiativa statului de drept la nivel european. Pentru că Uniunea Europeană, ca proiect de integrare între statele membre, se bazează pe statul de drept și pe apărarea dreptului și combaterea oricărei utilizări neadecvate a fondurilor europene. Și acest lucru trebuie să se încadreze într-un cadru de legalitate și de apărare a drepturilor. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și să mulțumesc tuturor uh, parlamentarilor prezenți, generalilor Toschi și Atardi pentru activitatea dumneavoastră și consilierilor dumneavoastră care vă privesc de la tribună pentru că e o formidabilă echipă pe care am vrut să o prezentăm de asemenea în fața acestei comisii. Și încă o dată mulțumesc pentru această ocazie, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că la Comisia pentru Control Bugetar ne bucurăm foarte mult că guvernul italian uh, uh, este uh, atât, dar o activitate de mare uh, succes și care ne dă încredere, o activitate antifraudă uh, exemplară în Europa. Uh, mă gândesc mai ales la lupta împotriva fraudei de TVA. Știu că uh, în Italia s-au obținut rezultate mult mai bune decât în alte state și de aceea vreau să vă transmit mulțumirile noastre. Acum, nu știu dacă ar trebui să continuăm cu dumneavoastră, domnule general Maior Atardi. Vă rog, aveți cuvântul. Bună seara tutti! Bună seara tuturor, stimați parlamentari, autorități, invitați. Sunt generalul Francesco Atare, comandant al Nucleului Gărzii Financiare pe lângă Departamentul de Politici Europene din partea președinției Consiliului de Miniștri. În primul rând aș dori să uh, mulțumesc președintei Cresle pentru ospitalitate în acest precidoș sediu și de asemenea stimaților parlamentari ai Comisiei prezenți pentru faptul că ne-au onorat cu prezența dumnealor. De asemenea, aș dori să mulțumesc și domnului ministru Nicola Vero, secretar Comitetului Interministerial pentru Afaceri Europene, apoi consilierului Diana Gosti, prezent aici nucleul antifraude pe care am onoarea să-l conducă, are sediul în interiorul președinției Consiliului de Ministru și desfășoară funcțiunea de secretariat tehnic al Comitetului Național pentru Lupta Antifraudă. Comitetul a fost instituit în februarie 92 și apoi redefinit și încadrat în organigrama președinței Consiliului de Ministri în decembrie 2012. Din comitet fac parte reprezentanții la nivel înalt a tuturor administrațiilor competente în materie, fie din punct de vedere al gestiunii fondurilor europene, fie sub aspectul controalelor aferente. Acest nucleu are funcții consultative și de referință pentru coordonarea tuturor administrațiilor naționale și regionale care desfășoară activități de combatere a fraudelor și a neregulilor care vizează sectorul fiscal, cel al Poliției Agricole Comune și a fondurilor structurale. Reprezintă așadar instrumentul ideal pentru aprofundarea și analizarea fenomenelor ilicite și pentru identificarea strategiilor oportune pentru a putea preveni și combate aceste fenomene. Recent, Comitetul a devenit un serviciu central de coordonare antifraud, așa numitul Anti-Fraud Coordination Service în virtute articolului 3 a regulamentului 883 din 2013, la care am să mă refer și mai târziu. Un articol care impune tuturor statelor membre de a crea un serviciu de coordonare antifraudă pentru a putea facilita o cooperare eficientă și de schimb de informații, inclusiv de natură operativă, tocmai cu oficiul OLAF. Aici aș dori să mai adaug că acest articol 3 include o propunere avansată de Italia în cadrul unui comitet COCOLAF din mai 2008, când reprezentanții noștri au propus Comisiei să instituie în toate statele membre un organism central de coordonare antifraudă pe baza exemplului celui din Italia. Cum operăm așadar? activitățile se desfășoară la două nivele, un nivel european și unul național. La nivel european participăm la lucrările grupului antifraudă GAF al Consiliului European și uh, al COCOLAF, al Comitetului European de Coordonare a Luptei Antifraudă comitete în care toate statele membre prin reprezentanții lor discută toate temele principale antifraudă și a opțiunile strategice care trebuie promovate la nivel comun. Nucleul se mai ocupă și de fluxurile informative și de schimburile de date uh, cu OLAF și cu Comisia Europeană și, în general, cu toate celelalte europene, uh, instituții europene care au ca misiune protejarea intereselor financiare ale Uniunii. De asemenea, efectuează și acțiuni de parteneriat cu alte autorități uh, competente din alte țări, uh, în special schimburi de inferințe, de experiență cazuistică și bune practice. De asemenea, departamentul nostru garantează elaborarea și aprobarea din partea așa numitelor AFCOS a documentelor solicitate de Comisia Europeană. Vă uh, da aici un uh, exemplu, chestionarul anual 325 uh, din Tratatul de Funcționare al Uniunii. Pe lângă participarea la reuniunile tehnice de, ale COCOLAF și GAF, din când în când se coordonează și se formează și așa numita poziție națională italiană. La nivel național, în schimb, acest nucleu antifraudă urmărește fluxurile de comunicare care vizează cazurile de nereguli sau fraude la adresa fondurilor UE, gestionând și numele OLAF o, o aplicație informatică sau o bază de date denumită IMS, Irregularities Management System ține legătura cu toate autoritățile de gestiune, atât de la nivel central cât și la nivel regional, care au misiunea de a implementa această bază de date. Aș mai adăuga doar că, în acest sens, pentru o implementare mai bună, am creat o rețea de referenți pe lângă toate administrațiile competente, centrale și locale, cu scopul de a facilita cât mai bine posibil schimbul de informații și bune practici. Și pentru a putea semnala cât mai rapid de probleme apărute. Pentru a vă face o idee, pe tot teritoriul național sunt avizați 300 de user, utilizatori, iar în cursul anului 2017, nucleul nostru a furnizat uh, susținere pentru circa 1000 de cazuri. Un alt aspect foarte important care nu trebuie subevaluat se referă la menținerea legăturii cu autoritățile naționale și regionale în procedura de închidere a cazurilor de nereguli sau fraude um, și anume prin recuperarea prejudiciului. Știm cu toții că țara riscă aici de două ori, pentru că trebuie să plătească ulterior și această sumă care a fost um, a, plătită datorită unor solicitări legale. De asemenea, avem și activități de formare pe lângă toate autoritățile de control, fie că vor autoritățile de management sau de audit. Toate aceste acțiuni pe care le-am descris pe scurt uh, se regăsesc apoi în raportul care se prezintă an de an Parlamentului Național raport în care se descrie așa numita Strategie Națională Antifraudă care conține și o analiză de risc detaliată prin elaborarea tuturor datelor pe care le avem la dispoziție în ceea ce privește cazuistica neregulilor sau fraudelor care au fost identificate. Apoi se specifică și uh, liniile strategice de acțiune și obiectivele pentru viitor. În ceea ce privește analiza de risc la care mă referem anterior. Un capitol uh, separat uh, conține um, numeroase grafici și tabele în care se prezintă situația acestor nereguli și fraude la nivel european, uh, defalcate pe domenii. Sectorul afectat cel mai mult în ultimii ani um, este cel al fondurilor structurare și de investiții europene, cu un impact financiar la nivel european de circa 70%. Lucru confirmat și de datele prezentate de Italia, unde nereguli uh, care vizează fondurile structurale ajung uh, și la 80%. Apar însă și cazuri de așa numită fraudă transnațională, adică fraude care privesc operatori economici stabiliți în diferite țări UE. Aceste rezultate au fost confirmate și de OLAF, care în ultimele rapoarte anuale din 2015 2016 a evidențiat că acest fenomen al fraudelor transnaționale este în creștere și de aceea este nevoie de modificări urgente și completarea cadrului normativ european. Aici se constată că acțiunile puse în aplicare de statele membre se diferențiază foarte mult. Eh, și pe de altă parte este nevoie de o consolidare a activităților de cooperare între diferitele organisme investigative din statele membre. De aceea, acțiunea noastră strategică a vizat um, stimularea schimbului de experiențe cu toate celelalte state membre, dar de asemenea și promovarea de acțiuni comune necesare, care evident trebuie făcute sub egida OLAF. Eu însă sunt uh, convins că dacă vrem să interceptăm cazurile de fraudă și în special în timp util, e nevoie ca un organism investigativ Uh, să poată să se adreseze omologului său pentru a verifica informații esențiale, cum ar fi existența efectivă a unei tranzacții economice care face obiectul facturării sau existența efectivă a operatorului economic. Așa cum a făcut trimitere în intervenția sa inițială și ministrul Verola, Serviciul nostru a decis să susțină în continuare procesul decizional prin intermediul uh, proiectului Cooperation Project in the Anti-Fraud Sector, care uh, a fost sintetizat și în publicația pe care am avut onoarea să vă punem la dispoziție. În sinteză, în faza de proiect, toți experții din cele 15 țări care au participat la proiectul nostru au fost de acord că multe probleme care vizează prevenirea și combaterea fraudelor transnaționale au un numitor comun, și anume absența unor norme care să facă posibilă o asistență administrativă eficace și concretă în sectorul actualmente descoperit al fondurilor structurale și de investiții. Noi am identificat o soluție care ar consta tocmai în îmbunătățirea și facilitarea și accelerarea fluxului informativ între statele membri. Și soluția eh, este tocmai o mai bună coordonare între aceste servicii de coordonare antifraudă care există deja în toate statele membre. A, cu un an în urmă, pe 9 noiembrie 2016, aceste concluzii au fost prezentate cu ocazia unei conferen- conferințe la Parlamentul European de la Bruxelles, în prezența președintelui Tajani, a vicepreședintelui Sassoli, a multor uh, deputați și vă, sunt foarte recunoscător pentru interesul uh, pe care l-ați uh, manifestat și în uh, reuniunea de astăzi. Aș dori să-i mulțumesc președintei Gresle pentru interesul de care a dat dovadă, dar și uh, întregului Parlament uh, care în, uh, a votat uh, o rezoluție pe 16 mai și aici la punctul 50 se uh, solicită Comisiei ca punct de plecare evaluarea intermediară în ceea ce privește aplicarea regulamentului, faimosul um, regulament 883 din 2013 în ceea ce privește anchetele efectuate de Oficiul European pentru combaterea fraudei OLAF. Eu sper că Comisia va putea să dea curs uh, solicitărilor Parlamentului European, uh, plecând poate de la uh, așa numitul midterm review pentru regulamentul european 883 prin potențarea și consolidarea cooperării între statele membre. Și aici aș dori să repet încă o dată că este esențial ca cooperarea între serviciile de coordonare antifraudă să fie îmbunătățită. Sper că prin intermediul unei mai bune cunoaștere reciproce între aceste servicii, putem și noi să ne aducem contribuția printr-un nou proiect de cooperare pe care intenționăm să îl intitulăm Cooperation Project 2, cu scopul de a face schimb de experiențe investigative și în comun să putem desfășura acțiuni operative comune în două sau mai multe state membre, tocmai pentru a putea să stăvilim mai eficace fenomenul de fraudă transnațională. Acest lucru pare să fie și linia Parlamentului European, care în rezoluția anuală la punctul 90 a solicitat Comisiei să evalueze tocmai utilizarea operațiunilor comune. În ceea ce privește sfera națională, ne consolidăm activitățile în ceea ce privește prevenția și creând un grup de lucru și vrem să creăm o platformă informatică antifraudă. Recent am definit conținutul tehnic pentru demararea practică a realizării acestei baze de date vor uh, continua și acțiunile de tip proiect pentru autoritățile care gestionează fonduri europene, pentru ca acestea să beneficieze de orientări și cauzuistici clare în ceea ce privește neregulile și fraudele a fost lansat la mijlocul septembrie și uh, proiectul uh, pachetului antifraud împreună cu Departamentul de Politici, de Coeziune, Ministrul Justiție, Curtea de Conturi și Autorității Naționale Anticorupție. Proiectul prevede uh, desfășurarea de reuniuni tehnice pe lângă autoritățile regionale, venind cu obiective specifice în ceea ce privește cazuistica fraudelor uh, celor mai comune relevate în sectorul fondurilor structurale, arătând și care sunt indicii de risc, uh, ceea ce ar putea ajuta funcționarii responsabili cu controlele să depisteze mai uh, rapid tentativele de captare frauduloasă a resurselor publice. De asemenea, o atenție sporită trebuie să se acorde recuperărilor care deseori fac ca eforturile în faza controlelor să fie în van. În acest sens, ne coordonăm ad hoc între autoritățile de gestiune pentru fondurile europene și Ministerul Bunurilor și Activităților Culturale pentru a veni cu orientări pentru combaterea uh, fraudelor în ceea ce privește aceste tipuri de activități. De asemenea, organizăm cursuri de formare și specializare adresate, printre altele, economiștilor și experților contabile dar și avocaților. O astfel de activitate ar putea reprezenta un factor cheie pentru a reduce ratei de eroare în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene și prin uh, crearea unor liste de profesioniști care să aibă specializare pe acele domenii. Închei cu siguranța că serviciul nostru, cu experiența din trecut și bazându-se pe know-how-ul dobândit, va putea constitui pe viitor un partener uh, pentru toate instituțiile europene și toate autoritățile antifraudă din celelalte țări în scopul de a proteja resursele economice comune. Sunt la dispoziția dumneavoastră, stimați europarlamentari, și pentru întrebări suplimentare sau, dacă se dorește, și informații suplimentare pe domeniile abordate astăzi. Da, vă mulțumim pentru această informare foarte rapidă. Vă mulțumesc pentru documente, de asemenea. Am o întrebare de înțelegere. E vorba de cifrele europene sau cifrele italiene, cele pe care le-ați pregătit în acest document? Sunt cifrele europene. Bun, atunci am înțeles bine. Domnule general Toschi, bine ați venit. Vă dau cuvântul, vă rog. Comisiune Contă del Parlament Stimată președinte a Comisiei Cont, stimate autorități, stimați participanți, în primul rând aș dori să salut personal și din partea gărzii de financiare pentru posibilitatea de a participa la această reuniune. Întâlnirea de astăzi uh, se încadrează într-un uh, proiect complex care își uh, propune să fie um, centrul strategiilor care au ca scop combaterea fraudelor. Publicația Cooperation Project in the Anti-Fraud Sector reprezintă re- sinteza rezultatelor um, pe care le am înregistrat și uh, relevă necesitatea unei mai bune asistențe reciproce administrative. O astfel de inițiativă care a fost lansată de, în cursul uh, președinției italiene își uh, pleacă de la premisa că astfel acțiunea investigativă va putea fi mult mai eficace și făcând posibilă o învecinare între mm, agențiile de aplicare a legii din europene. Din aceste motive, adoptarea acestui important instrument legal de cooperare administrativă a fost susținută în cursul semestrului uh, în care Italia a avut președinția Consiliului în cadrul uh, grupului de luptă antifraudă. Susținerea acestui proiect s-a concretizat în participarea reprezentanților uh, Comandamentului General și al nucleului gărzii financiare pentru combaterea fraudei față de fondurile Uniunii Europene care operează în cadrul președinției Consiliului de Ministri, asta prin participări la reuniuni ai grupurilor de lucru organizate la nivelul diverselor etape. În plus, la responsabilitatea de poliție economică și financiară așa cum este consfințit de legislația italiană, uh, solicită gărzi de finanțe să își îndeplinească misiunea instituțională. Este un angajament care este unul foarte vechi pentru că din 1999 Parlamentul Național, aliniindu-se la normativele de rang comunitar, a înțeles să acorde corpului nostru de control misiunea de a preveni și de a combate uh, fraudele la resursele comunitare. În contextul unui uh, dispozitiv mai amplu de supraveghere care astăzi își găsește sinteza în Comitetul pentru lupta împotriva fraudelor. E particolarmente raffinato. Acest dispozitiv a fost apoi uh, amplificat și detaliat. Astăzi uh, toate structurile gărzii de finanțe pot uh, opera atât uh, pe cale de anchetă judiciară, cât și pe cale administrativă. Pentru că competențele sale sunt specificate în legislația fiscală Astfel, Italia a transpus uh, legislația europeană în legislație națională, așa cum este prevăzut la articolul 325 din Tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene, care specifică că statele membre adoptă um, pentru combaterea fraudelor care lidează interesele finanțare ale Uniunii aceleași măsuri ca, pe care le adoptă pentru combaterea fraudelor care se întâmplă la nivel intern. Iată de ce legiuitorul a acordat această misiune Gărzii de Finanțe, care are deja de 240 de ani de istoric. Structurile gărzii financiare care sunt însărcinate cu combaterea fraudelor comunitare sunt uh, pe de o parte uh, au pe de o parte misiunea de a defini obiectivele strategice și, pe de altă parte, de a gestiona legăturile internaționale. Pe de altă parte, nucleul special pentru este, este un alt departament, nucleu special pentru uh, Uh, cheltuielile publice și combaterea fraudelor comunitare care desfășoară cu prioritate funcțiuni de analiză de risc uh, prin intermediul unor uh, verificări încrucișate a bazelor de date, studiare sistemelor de fraude, elaborarea de metodologie eh, operative și așa mai departe. Un interes particular îl suscită și aportul unui departament special pentru relansarea la nivel național a celor mai bune experiențe investigative acumulate în timp, prin intermediul de uh, proiecte care se desfășoară cu resurse, metodologii și în termene predefinite. Recent, nucleul a efectuat efectuat proiecte prin intermediul unui grup investigativ ad hoc care are posibilitatea de a face anchete directe. La nivel central funcționează nucleul gărzii financiare pentru combaterea fraudelor față de fondurile europene, care funcționează pe lângă Departamentul pentru Politici Europene la dispoziția ministrului pentru politici europene, la care s-a referit deja generalul Francesco Attardi. Invece, sono presenti in... În teren, în toate capitale de provincie, există structuri specifice denumite secțiuni sau grupuri pentru protejarea cheltuielor publice care se ocupă permanent de combaterea fraudelor comunitare. Dispozitul periferic este completat de numeroase alte structuri specializate care constituie garda financiară. Activitatea corpului pentru combaterea fraudei la adresa fondurilor comunitare vizează combaterea obținerii în mod ilegal a fondurilor uh, europene, atât în domeniul politicii agricole, cât și în domeniul fondurilor structurale. Avem aici de face cu trei tipologii. Controle ex ante sau a priori, care vin înaintea plății ajutoarelor și care au ca scop evaluarea conformitate, conformității cererilor cu criteriile specificate normative în ceea ce privește alocarea de plăți. Apoi, controle ex post sau a posteriori, care apar după ce fondurile au fost vărsate destinatarilor și care vizează verificarea efectivității prestațiilor sau proiectelor, proiectelor finanțate și acestea sunt selectate în baza unei analize de risc specifice, așa cum se prevede și în normativa comunitară la care m-am referit anterior. A treia tipologie pe care garda financiară se concentrează o reprezintă acțiuni mai țintite, așa numitele controle antifraude, care se fac în urma unor suspiciuni de fraudă semnalate de organele de poliție, organele administrative sau judiciare. Aceste categorii de controle integrează în formă coordonată și complementară intervențiile efectuate în mod obligatoriu în baza tipologiilor precedente. Nucleul special pentru um, cheltuieli publice și combaterea fondurilor comunitare și a amplificat spectrul de activitate instituțional, incluzând și acele infracțiuni care vizează bugetul european. Inovarea cea mai Modificarea cea mai relevantă a fost introdusă prin decretul lege 83 din 2012 unde competențele în domeniul combaterii spălării banilor au fost extinse la toate cheltuielile publice. Personalul nucleului special angajat în activitatea uh, investigativă în sectorul cheltuielilor publice are astfel posibilitatea să exercite competențele uh, legii valutare prevăzut în decretul lege 148 din 1988, care prevede posibilitatea de efectua inspecții pe lângă, adică la întreprinderi sau instituții de credit sau la alt uh, suspecție acolo unde consideră că există o documentație relevantă și de asemenea au dreptul să fac copii după documentele pe care le găsesc. De asemenea, pot lua <clears throat> declarații și pot să consulte datele de care dispune administrația financiară. Deci, iată, prerogative foarte ample în conformitate cu dispozițiile legale, competențele prevăzute în uh, legea valutară sunt, uh, pot fi delegate și structurilor specializate din teritoriu, care actualmente se numesc poliție financiară. Rezultatele operative reprezintă, în opinia mea, dovada concretă a modului în care noi încercăm să ne ridicăm la nivelul acestei importante responsabilități. Fără a dori să mă lungesc foarte mult prin prezentarea de cifre, m-aș limita să spun că între ianuarie 2015 și primele luni ale 2017, după 7.000 de intervenții în sectorul la nivelul cheltuielilor bugetare au fost descoperite înșelăciuni și fraude uh, datorită unor solicitări uh, ilicite de contribuții comunitare în valoare de peste 900 de milioane de euro, din care peste 500 de milioane cu privire la fondurile structurale și a cheltuielor directe și 400 de milioane de euro pentru resurse care vizează politica agricolă comună și politica comună, în domeniul pescuitului. În aceeași perioadă uh, au fost denunțate autorităților judiciare peste 3.000 de persoane fizice pentru infracțiuni de fraudă, de lapidare, uh, obținere în mod ilegal de fonduri comunitare și um, a fost instituit sechestru pe profiterele din activitățile ilicite în valoare de peste 60 de milioane de euro. Evident că această activitate amplă, atât pe linia uh, de poliție judiciară, cât și de uh, poliție financiară, este extrem de importantă pentru protejarea uh, cheltuielor publice a Uniunii Europene și avem o bună colaborare și cu OLAF, cu care avem uh, o activitate de colaborare eficace și intensă, în special raporturile de cooperare cu Oficiul European Antifraudă au fost uh, mai bine definite în protocolul de înțelegere semnat în 2012, pentru că precedentul era din 96 iar în acesta se stabilește o platformă de schimb a informațiilor operative calibrate asupra nevoilor uh, aferente juridice, definind modalitățile de cooperare și schimb de bune practici, anticipând astfel și dispozițiile uh, regulamentului 883 din 2013, tocmai în materie de cooperare între OLAF și statele membre. Interacțiunea constantă între OLAF și structurile legate de finanțe la nivel național este asigurat de al doilea departament, o structură a statului major și care uh, are ca scop punerea în aplicare a strategiilor de cooperare la nivel național. Cu astfel de sinergie cu cel de-al doilea departament am uh, putut avea un număr consistent de operațiuni, reuniuni de coordonare, atât în Italia cât și uh, în străinătate, pentru efectuarea de intervenții operative țintite, care au avut uh, rezultate semnificative în combaterea fraudelor, așa cum rezultă din datele statistice pe care le-am citat. Acest lucru arată cum activitatea statului major și cea de a, celui de-al doilea departament uh, este aceea de a garanta un schimb uh, în ce ce mai eficient de informații dintre cele două instituții astfel încât Olaf să-și poată desfășura mai bine mandatul. însă prevederile în vigoare prevăzute în regulamentul 883-2013 nu permit uh, uh, exercitarea de funcții investigative autonome din partea OLAF pe teritoriul statelor membre. Eficacitatea sinergiile instaurate între Garda Financiară și Oficiul European de Combatere a Fraudelor și-a găsit confirmarea și în rapoartele cu privire la protejarea intereselor financiare ale Uniunii, care uh, sunt publicate anual de către OLAF. În fine, se, e în, se impune să evidențiem în mod special și cooperarea între OLAF și Garda de Finanțe în uh, ceea ce privește, pe partea de venituri ale Uniunii, în special în ceea ce privește lupta împotriva contraband, contrabandei de tutun prelucrat. Prin numeroase anchete și prin participarea substanțială a instituției noastre, am reușit uh, să confiscăm cantități uh, importante de țigarete și să identificăm și să dezmembrăm rețele criminale, de criminalitate organizate. Statisticile operative, de asemenea, confirmă și încrederea magistraturii italiene în ceea ce privește capacitatea noastră de a defini scenarii criminale și de asemenea și în capacitatea de a recupera în mod eficient uh, aceste venituri acumulate în mod ilicit. Această încredere se datorează faptului că putem uh, combina cunoștințe tehnice de investigație tipice pentru poliția judiciară și uh, strategii de evaluare documentare, contabilă și financiară, care sunt instrumentele administratorilor financiare. Si tratta del resto di una misura necessaria per colmare una lacuna invero pericolosa vista la consistență. Pentru a compensa aceste lacune periculoase, dacă ne gândim la sumele, la mărimea sumelor manevrate astfel și la riscul ca persoane din crimă organizată să ajungă în posesia acestor fonduri și important să avem instrumente eficiente de schimb de informații între statele membre. Aceste lucruri ar trebui să meargă peste instrumentarul pe care îl avem la dispoziție în prezent. Va trebui să demonstrăm că putem interveni. Înainte de a încheia, doresc doar să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să-mi reprezint aici organizația și activitatea importantă a acesteia, pot să vă spun, garda financiară în lumina mandatului conferit de statul italian va face tot posibilul pentru a ne asigura că sprijinim interesele economico-financiare ale Uniunii Europene. Vom face tot ce ne stă în putere uh, pentru a contribui la dezvoltarea Uniunii Europene în acest fel. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule general, pentru informare. Am văzut un fir roșu în toate cele trei intervenții. Și anume faptul că la fondurile structurale lipsește asistența uh, administrativă. Eh, știți că noi avem mai multe entități europene, OLAF, Eurojust. Pe viitor vom avea și parchetul european care eh, Sigur că trebuie să uh, existe niște suspiciuni foarte grave ca el să poată să, să se sizeze, dar uh, poate, aș putea, poate ați putea să ne explicați mai bine ce ar însemna asistența administrativă în ceea ce privește fondurile structurale. E vorba de nereguli, e vorba de rețele infracționale, pentru că, în principiu, colaborarea între statele membre este absolut posibilă, dar, sigur, cu întârzieri uh, foarte mari și de aceea vă rog să fiți puțin mai precis aici. De asemenea, vreau să vă întreb ceva referitor la colaborarea cu OLAF. Cifrele pe care le-ați prezentat uh, sunt uh, impresionante. 3.000 de persoane la 7.000 de um, cazuri de um, Uh, de reclamații, 3.000 de persoane care au fost găsite vinovate, uh, pot să-mi imaginez că um, dumneavoastră faceți un screening sistematic al tuturor cheltuielilor și um, e exemplară această activitate. Vreau să știu care este rolul pe care îl joacă Olaf, pentru că uh, dumneavoastră ați putut să um, constatați singur aceste nereguli. Și apoi, care, sunt uh, rolul, care este rolul um, rapoartelor OLAF? Cum folosiți rapoartele OLAF în activitatea dumneavoastră și apoi în urmărirea um, reclamațiilor? Pentru că, vedeți, rapoartele OLAF um, trebuie să clarificăm statutul juridic al acestor uh, rapoarte ale OLAF pentru a uh, accelera colaborarea. Generalul Major Atardi spunea că OLAF trebuie să uh, își asume un rol de conducere. Uh, și aici voiam să vă întreb și pe dumneavoastră dacă ați putea să descrieți mai bine cum ar trebui să arate acest rol de conducere. E un moment foarte bun pentru că vom, uh, va, urmează revizuirea uh, regulamentului OLAF uh, ca raportor vă întreb care este direcția pe care trebuie să o ia regulamentul OLAF astfel încât să putem să acționăm mai eficient în combaterea fraudei și a rețelelor uh, infracționale. infracționale. N-ați vorbit de rog despre mafie, despre uh, criminalitatea organizată. Poate ați putea să ne spuneți ceva și despre asta, așa nume unde putem să fim mai atenți, unde trebuie să fim mai precauți în ceea ce facem uh, noi, pentru că suntem, recunosc, destul de naivi. Vreau să vă dau cuvântul ca să răspundeți la întrebări acum. Vă mulțumesc. În ceea ce privește Olaf, după cum spuneam mai devreme, noi încercăm să fim extrem de proactivi, oferind asistență, sprijin, schimb de informații către diferite organisme, printre care și Olaf. În intervenția mea mă refeream la articolul 3, paragraful 4. În ultima instanță, Olaf intervine în ceea ce ne privește pe noi, noi intervenim mai devreme. Am avut cinci cazuri în acest an pe care ne-l-a dus în atenție Olaf și acolo s-au făcut verificări la fața locului. Eu am primit solicitarea, am trimis-o către comandament, uh, comandamentul condus de domnul general, uh, prezent aici. Uh, practic, ei sunt punctul nodal atunci când se gestionează acțiunile referitoare la fondurile europene și ei însărcinează apoi unitățile operaționale din diferite zone din Italia. Ce înseamnă asta concret? Olaf ne-a mulțumit pentru cele făcute de noi. Uneori am lucrat cot la cot cu reprezentanții ai Olafului, uh, uneori am lucrat de unii singuri. În ceea ce privește cooperarea concretă cu Olaf, noi am uh, redactat o serie de documente, de exemplu, ca parte a grupului de lucru care s-a ocupat de metodele practice de definire a unei strategii naționale antifraudă, sau când a fost vorba de linie directoare generale pentru o strategie națională antifraudă. Acestea sunt genul de documente uh, pe care le-am elaborat și noi. Apoi pe frauda în materie de achiziții publice și așa mai departe. Sunt foarte multe informații uh, pe care noi uh, le diseminăm, le primim de Olaf și apoi le trimitem mai departe în teritoriu și fluxul de informare poate merge și în sens invers. Acest schimb a fost extrem de fructuos până acum. Cel puțin asta ne spun colegii de la Olaf. În ceea ce privește fondurile structurale și impactul asupra acestora. Și de asemenea, în ceea ce privește modul uh, uzual de deturnare a fondurilor europene, în prezent uh, facem eforturi alături de OLAF pentru a stabili o cooperare în vederea combaterii celor mai frecvente tipuri de fraudă. Printre acestea ar fi facturarea de servicii inexistente sau situații în care criteriile de finanțare Uh, se pretinde a fi fost îndeplinite într-un anumit document, când de fapt acestea nu erau îndeplinite. Declarații false în materie de activități de instruire și formare organizate, capital social al filmelor care de fapt nu există uh, și situații în care firmele și-au uh, manipulat evidența contabilă pentru a demonstra că au de fapt acest capital, alte activități de, legate de gestionarea capitalului. Tentativele de a împiedica desfășurarea unor investigații privind activitatea unor firme în îndeplinirea cerințelor de finanțare, documentație insuficientă prezentată. Sunt tot felul de probleme pe care noi încercăm să le identificăm și facem asta împreună cu OLAF pentru că vrem să identificăm domeniile prioritare, tipul prioritar de astfel de activități. Avem nevoie de o structură internațională europeană, nu putem opera de unii singuri. Fiecare stat membru are instrumentele necesare, dar trebuie să lucrăm împreună și trebuie să lucrăm mai bine împreună, mai ferm. Spre sfârșitul prezentării mele, eh, m-am referit la un aspect menționat în întrebare. Nu există o sincronizare a acțiunilor statelor membre în materie de luptă antifraudă. Cu toții vedem această lipsă de uniformitate. Vedem cu toții aceste decalaje în lupta antifraudă la nivelul stat, diferitelor state membre ajunge uh, să vedem uh, ce s-a spus în recomandările judiciare formulate de Olaf după desfășurarea propriilor activități. În ultimul raport anual, dacă nu mă înșel, dar în raportul de, din 2016 al Olaf se făceau astfel de recomandări către statele membre uh, și era vorba acolo de deciziile autorităților judiciare și alte categorii de recomandări și, și vedeți că de la un stat membru la altul avem recomandări cu totul diferite. Lipsește această uniformitate și decal- decalajul poate fi uneori de la 0 la 100 la 100. Asta ne arată concluziile recente. Spuneați că Olaf trebuie să examineze situația mai în detaliu. Eu cred că noi trebuie să înțelegem de ce autoritățile judiciare în diferite state membre nu dau curs acestor recomandări, uh, mai ales că le avem scrise negru pe alb. Olaf a venit cu documente clare, cu informații considerate a fi utile și pe care și noi le considerăm a fi utile și le-am, le-am asimilat cu plăcere. Eu am fost uimit să văd că în anumite cazuri diferă raționamentul Olaf de cel din statul membru respectiv și Olaf a descris aceste diferențe de opinii ca un element de profundă îngrijorare. Eh, s-a spus, de exemplu, că nu e o infracțiune să ofere documentație completă. Eh, de asemenea, nu s-au identificat documente falsificate în anumite situații. Investigatorii OLAF consideră anumite activități ca fiind fraudulente, iar guvernul din anumite state membre nu le consideră ca fiind fraudulente. OLAF eh, consideră că documentația falsă e fraudă. Însă multe state membre uh, încadrează lucrurile altfel. Procurorii abordează aceste uh, uh, lucruri în mod diferit. Une, un, astfel de lipsuri sunt catalogate ca simple erori. Prin urmare, Olaf a venit cu o, o listă complexă de priorități Eh, iar ideea e că peisajul european eh, conține diferențe remarcabile. Italia e țara care a identificat în cel mai eficient mod cauzele care au dus la prejudicierea bugetului european. Italia a avut eh, din una din cele mai bune rate de condamnare a astfel, a astfel, un astfel de pedepse. O rată de, de încriminare mult superioară ratei europene de 44%. Acest uh, performanță italiană, în lumina recomandărilor făcute de Olaf, este cel mai înalt nivel de performanță în termeni absoluți înregistrat în orice țară europeană. În încheiere, mă declar de acord cu ce a spus uh, domnul general. Dincolo de acest nivel ridicat de performanță al Italiei, în țara noastră avem servicii administrative extrem de eficiente. Vorbesc de forțele de ordine, de poliție, de garda, de garda financiară, uh, și, și toate organele, organismele menționate de domnul general care cooperează pentru a combate frauda ce vizează bugetul european printr-un sistem organizațional extrem de solid și bine finanțat. Au prerogativele de a desfășura investigații proprii și cred că dacă vrem cu adevărat în mod tangibil să combatem cauzele fraudei și infracționalității, trebuie să ne coordonăm și noi, să ne organizăm eficient. În Italia uh, uh, lucrurile stau bine și dovada uh, e reprezentată de realizările noastre concrete. Acum lucrurile trebuie să se întâmple la fel și la nivel general european. Spuneam că sunt state membre care nu ascultă ce le spune Olaf și nu spun, nu spun eu asta, a spus Olaf acest lucru Uh, chiar foarte recent, în chestionarul trimis către organizațiile AFCOS din Europa, Organizația de Cooperare în Lupta Antifraudă. Am să mă opresc aici și acum am să dau uh, cuvântul colegului meu. Grazie al generale Attardi perché ha risposto credo anche molto brillantemente Aș dori să Mulțumesc domnului general Atordi și eu aș dori să închei cu patru comentarii cu privire la cooperarea pe care Corpul de control, Gardia de Finanță, le face pentru îmbunătățirea activității de colaborare. În ceea ce privește activitatea judiciară, noi depindem la nivel funcțional de autoritatea judiciară, dar furnizăm în special Ministerului și tuturor autorităților uh, Uh, din domeniul justiției. Informațiile necesare pentru pe care ni le solicită și de asemenea uh, doresc să mulțumesc Ministrului de Justiție pentru faptul că a înțeles să înzestreze funcționarii din uh, structurile specifice cu, în așa fel, astfel încât să se capitalizeze prin colaborare cu celelalte țări uh, experiența câștigată în trecut în ceea ce privește combaterea acestor infracțiuni, în ceea ce privește activitatea de asistență prin organele administrative, pe lângă cele spuse de domnul general Atardi, dar și prin cel de-al doilea departament. Uh, suntem pe de o parte uh, pe pasul de a lega noi uh, legături internaționale, Subsemnatul a fost uh, numit pentru a participa la reuniune ale CIAD pentru a aduce și la, acel, la aceste reuniuni de nivel înalt experiențele uh, dobândite de Italia în combaterea acestor fenomene. Și închei Mm, și mă bucur că participă și domnul profesor Chini și pentru că la întâlnirea Comisiei Speciale Terra am făcut aceleași observații punctuale în ceea ce privește combaterea terorismului. Pentru că în Italia se intervine poate mai mult decât în alte țări, pentru că istoric avem un dușman care, din păcate, este foarte prezent și de mulți ani pe teritoriul nostru și este vorba de mafie în toate configurările sale, mafia, Andrangheta, comora și așa mai departe. Deci de ani de zile combatem acest fenomen, această criminalitate transnațională care vizează până la urmă toate tipurile de infracțiuni evident și traficul de droguri, arme și așa mai departe, în scopul îmbogățirii. Avem așadar experiența operațională dobândită de la maestrii acestor tehnici investigative și le amintesc aici pe judecătorul Chini și Falcone, Barcelone, procurorul, primul procuror național antimafia, per Luigi Vinia. Deci aici maestri antimafia și antiterorism ne-au învățat că nu trebuie trecut cu vederea niciun fel de infracțiune pentru a putea merge până la urmă până la infracțiunea de bază care a dus la dobândirea acestor venituri ilicite. Ce scop au aceste venituri cele mai diferite până culmina în finanțarea activităților teroriste. De aceea, garda financiară trebuie să întărească partea economică a țării noastre prin activitatea sa, dar și la nivel european, pentru că se ocupă de asemenea și de protejarea bugetului european. Iată de ce suntem foarte activi și confirm și disponibilitatea noastră și pe viitor din partea tuturor departamentelor gărzii de finanțe de a coopera nu doar cu OLAF, ci și cu toate organismele care se ocupă de combaterea fraudelor în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ștehovski za možnost, za možnost dneska vystoupit a děkuji. Mulțumesc foarte mult că îmi dați posibilitatea să intervin și eu în această seară. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru cele făcute. Eu am studiat în Roma și întotdeauna am admirat garda financiară din Italia. Era într un corp de elită, membrii acestui corp de elită erau mândri de munca lor. Aveam un prieten care lucra la garda financiară și el îmi spunea că ei sunt uh, elita forțelor de poliție din Italia. Ce ne-ați prezentat în această seară dovedește încă o dată acest lucru. Apreciem foarte mult uh, ce ați făcut dumneavoastră. Italia este pentru noi un exemplu al modului în care trebuie să luptăm împotriva crimei organizate. Însă, în Europa Centrală și de Est, încă se înregistrează nenumărate fraude cu transferuri fictive între Est și Vest, foarte des. Sunt, există facturi fictive către Italia și apoi către Cehia. Asta presupune fraudă TVA de dimensiuni considerabile. Nu să spuneți că e nevoie de formarea personalului. În experiența mea, judecătorii și procurorii publici adesea habar nu au cum funcționează aceste lucruri. Și întrebarea mea e următoarea. Aveți proiecte concrete pentru judecătorii din Europa Centrală și de Est? Pentru a vă asigura că ei eh, învață despre aceste mecanisme de inginerie financiară pentru a putea combate mai eficient crimă organizată, pentru că adesea se dă o condamnare în tribunal de primă instanță și apoi la apel hotărârea respectivă e anulată pentru că se fac uh, greșeli de procedură în evaluarea documentației economice. Și o a doua întrebare vizează formarea ofițerilor de poliție. Adesea, în discuțiile cu reprezentanții diferitelor organisme financiare din Cehia am aflat că și formarea lor se afla la un nivel extrem de modest. Deci mă întreb dacă sunteți gata să oferiți programe de formare și pentru aceste categorii din alte țări. Domnul Chinici. Grazie, <clears throat> grazie președinte. Eu voglio intanto Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc oaspeților italieni, pentru că noi uh, ne-am întâlnit și anterior, într-o întâlnire informală cu membrii Comisiei uh, de combatere a terorismului și iată că am avut plăcerea să îi avem ca oaspeți și aici. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost cu claritate și precizie activitatea desfășurată în Italia de garda financiară, în general pentru combaterea infracțiunilor financiare și în particular a fraudelor la adresa bugetului european. Una din problemele cel mai grave pe care trebuie să o abordăm. Generalii Toschi și Atardi au răspuns deja la întrebările pe care mi le notasem. În prima rând, această nealiniere între legislația dintre statele membre influențează cooperarea. Ar fi fost uh, mai bună o cooperare administrativă directă sub coordonarea OLAF, dar care să accelereze de asemenea procedura. Aș mai avea totuși două întrebări. Cooperarea se bazează, în opinia mea, foarte mult pe încrederea reciprocă, care, la rândul ei, um, ia naștere din um, cunoașterea activității pe care fiecare o desfășoară. Și în ceea ce privește educația, uh, formarea, e nevoie de o formare uniformă, împărtășită la nivel european. Eu cred că acest lucru și evident, un schimb de bune practici ar putea reprezenta un impuls suplimentar pentru cooperarea pe care noi, ca și Parlament, încercăm să o promovăm în continuare. Aș întreba, i-aș întreba așadar pe oaspeții noastre dacă consideră că atunci când se vorbește de formare ar trebui să mm, avem o privire mai de ansamblu și să implicăm Um, țările într-o astfel de formare comună. În ceea ce privește criminalitatea organizată, general Toschi a răspuns deja. Pentru acest tip de infracțiuni, și a spus foarte bine că de multe ori veniturile din astfel de infracțiuni se folosesc pentru uh, chestiuni mult mai grave. Deci aceste rețele infracționale țin de, doar de specificul italian sau îl găsim și în alte țări? Și mai cred, pe lângă cooperare și în prevenție, Domnul general Atardi a făcut trimitere la acest proiect de prevenție. Și aș mai avea încă o întrebare. Ar putea fi util ca noi, ca Parlamentul European, să încercăm să susținem un fel de memorandum pentru proiecte de prevenție care să fie împărtășite de mai multe state? Mm. Și în ceea ce privește proiectul de prevenție la care a făcut uh, trimitere generalul Atardi, ar fi bine să cunoaștem mai detalii pentru a putea să propunem tuturor țărilor uh, astfel de proiecte similare. Domnul Vali. Sì, un'altra domanda. Stiamo raccogliendo un po' di eh, domande. Sì, sì, grazie. Sì, molto rapidamente, visto che abbiamo poco tempo. Da, foarte pe scurt, nu mai avem mult timp. Am o întrebare și eu vreau să mulțumesc domnilor general pentru prezența lor aici și pentru munca foarte grea care se face în Italia, dar și în întreaga Uniune Europeană pentru a îmbunătăți cooperarea între statele membre. Pentru că, într-adevăr, există anumite domenii unde oamenii sunt destul de eurosceptici când e vorba de uh, lupta împotriva criminalității organizate. De aceea e nevoie de cea mai bună colaborare posibilă, astfel încât toate aceste mecanisme uh, să poată să combată mai bine aceste fenomene. Parlamentul European s-a pronunțat de mai multe ori cu privire la schimbul de informații la protecția intereselor financiare și sper că statele membre ne vor asculta și vor profita de ceea ce am făcut uh, în acest domeniu. Da, sunt foarte multe documente, dar uh, în practică lucrurile nu se aplică întotdeauna la fel de bine în toate statele membre. Și cred că pentru a aborda problema criminalității transfrontaliere, ar trebui să ne uităm, de exemplu, la lumea bancară. Legislația în vigoare astăzi permite verificarea informațiilor necesare referitoare la fluxurile internaționale de monetar, la transferurile internaționale sau e nevoie să se facă mai mult? Pentru că atunci când oamenii vorbesc despre uh, spălarea de bani, la nivel internațional și mă gândesc la ce a făcut Parlamentul în acest domeniu. Mai vedem și marile scandale care ne arată că marile bănci sunt implicate și aproape că au fost uh, complici la uh, spălarea de bani. Poate că ați putea să ne spuneți care sunt țările care cooperează mai bine um, și dacă țările din nordul Europei cooperează bine, pentru că ele, țările nordice, ne dau lecții de multe ori, dar atunci când e vorba de uh, astfel de probleme, de contrafaceri, de exemplu, porturile mari din nordul Europei, uh, poate că au uh, apărut în anchetele dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Giufreda. Signor Presidente, anch'io volevo ringraziare i nostri ospiti. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Vreau și eu să mulțumesc oaspeților noștri pentru prezența lor de astăzi și pentru informațiile foarte valoroase pe care ni le-au împărtășit. De asemenea, vreau să le mulțumesc și pentru activitatea extrem de importantă pe care o fac și care ne ne umple de mândrie națională. Țara mea, Italia, într-adevăr, uh, e pe o poziție de conducere în ceea ce privește combaterea fraudei împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Sau s-a prezentat situația în detaliu și s-a arătat că există anumite probleme în continuare. În primul rând, ideea că ar trebui să semnalăm mai clar atunci când apar fraude. Cred că este um, foarte adesea oamenii au senzația că instituțiile europene sunt undeva îndepărtate uh, de ei. Cazurile de fraude sau nereguli sunt uh, exploatate și sunt folosite pentru uh, a da apă la moară euroscepticilor. Garda financiară face foarte mult pentru a combate acest fenomen și operațiunile pe care le-au încheiat pentru a recupera bani care au fost primiți în mod necuvenit, uh, um, aceste operațiuni au, s-au bucurat de oarecare atenție. Trebuie să ne asigurăm că acțiunile de recuperare uh, sunt uh, mai bine făcute publice. În trecut, eu am fost raportor în Comisia Regii a Parlamentului European la un raport care a făcut o legătură strânsă între uh, acest fenomen și modul în care opinia publică vede Europa. De asemenea, vreau să mă refer și la un alt aspect. Frauda la nivel european și cooperarea între autoritățile naționale. Am auzit despre îmbunătățirea, consolidarea rolului OLAF și am auzit și despre alte entități europene care au făcut progrese importante în combaterea fraudei. Și eu vreau să adresez aici o întrebare. Cred că știm cu toții uh, din comisiile Regii și Comisia pentru Agricultură, comisiile în care mai sunt activă eu, uh, care uh, se confruntă cu marea problemă a fraudei. Există înregistrări uh, specifice ale uh, sectoarelor unde apar cele mai multe cazuri de fraudă? Pentru că am auzit că este o lipsă de uniformitate între statele membre și mă întreb atunci, nu ar fi bine să se disemineze, să se facă mai mult pentru a disemina bunele practici? Cred că Italia ar putea să-și folosească poziția pentru a ajuta alte state membre. La nivel european, cred că trebuie să facem eforturi pentru a consolida uniformitatea aplicării legii uh, în fața acestor infracțiuni care ne afectează pe toți. Grazie Presidente, no, ma mm, velocissimo perché ho alle domande abbiamo capito che Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte sintetic pentru că înțeleg că toți avem cam aceleași întrebări. În primul rând aș dori să mulțumesc Comandamentului General, domnului Toschi, întregii gărzi financiare pentru activitatea desfășurată și pentru exemplu pe care îl dă Europei, pentru că uh, Poate că um, istoria noastră ne face să fim mai eficient. Faptul că a trebuit să combatem terorismul, brigăzilor roșii, eram tânăr atunci, voi fenomenul mafiei, care pe teritoriul nostru am avut o altă um, formă de apariție, să spunem. Însă aș dori și eu să știu, așa cum uh, întrebase și doamna Gresle, să înțeleg ce rol poate avea Olaf. Vorbeam, nu știu dacă își... Vă aduceți aminte, doamnă președinte, acum 13-14 ani despre roluri diferite. Poate că instituțiile europene trebuie să ajungă și să facă un sal de calitate. Dacă așadar, și nu știu dacă e posibil, ne puteți da câteva sugestii care să ne ajute să corectăm această nealiniere care există între diferitele țări europene pentru a crea un cadru legislativ care funcționeze peste tot și vă uh, întreb de asemenea ce rol ar putea juca OLAF în, uh, în acest sens și ce rol ar putea avea Parlamentul European pentru a asigura că combaterea e eficace. 80% este o cifră alarmantă. Important este să înțelegem ce rol putem acorda Olaf, cum am putea eficientiza chiar și Olaf. Încercăm să facem acest lucru, dar poate că n-am reușit să facem pași înainte în toți aceste ani. Și în încheiere, domnul președinte Artui. Très impressionné Mulțumesc. Trebuie să vă spun că am fost uh, extrem de impresionat de prezentarea noastră, domnilor generali. Este într-adevăr o temă de mare interes european și o temă de mare interes pentru populația Europei, o chestiune ce ține de guvernanță. Într-adevăr, Europa este un continent divers. Când vorbim de conturile publice, nu se folosesc aceleași metode, nu suntem siguri că vorbim aceeași limbă măcar măsurăm la 3% deficitul din PIB, dar în ciuda posibilități de a măsura acest lucru, avem diferențe mari în materie de proceduri și când e vorba de a, vi- de a lupta împotriva fraudei, împotriva evaziunii fiscale, în acest context al mondializării, statele membre de unele singure nu pot să își exercite prerogativele de control. Sigur, situația diferă de la un stat la altul. Unele s-au înzestrat cu instrumentarul necesar, în altele persistă lacunele. Însă, cum am ajuns în această situație? Noi concepem regulamente pentru a preveni deturnarea de fonduri și ajungem să avem regulamente practic insuportabile. Cu temeiuri juridice percepute de cetățeni, de operatori, într-un context quasi caricatural. Noi încercăm să prevenim frauda în state în care structurile de control intern nu există. Italia s-a înzestrat cu astfel de structuri. Și un regulament e aplicat la fel peste tot. Oare nu am putea să ținem cont de calitatea controlului intern din fiecare stat? să avem state cu 4-5 stele ca Italia și apoi altele, pentru care ar trebui să avem regulamente financiare mai stringente. Și asta e prima întrebare pe care am vrut să vă pun. Regulamentele noastre financiare, extrem de detaliate, nu vin practic cu un plus de securitate, pentru că nimic nu poate înlocui controlul la nivel de stat membru, cum faceți dumneavoastră în Italia. Apoi, vă întreb, care e relația noastră cu serviciile fiscale, cu serviciile de contabilitate publică? Dumneavoastră sunteți un serviciu de poliție, dacă am înțeles bine. Practic, sunteți unul dintre a, a, brațele autorității judiciare, justiției din Italia. Dacă ne uităm la ce face Olaf în domeniul bancar, avem Banca Centrală Europeană, care are atribuții de control prudențial. Autorizează comisiile bancare din diferitele bănci naționale, din statele membre. Domnul Valio să ne spună că nici băncile nu sunt fără pete și că autoritatea de control prudențial încă mai are multe de făcut. Nu, nu v-am înțeles bine, domnule Valin. Nu e așa? Însă, nu ne-am putea închipui că Olaf să aibă prerogative similare cu autorită- în ceea ce privește autoritățile naționale de control și atunci Olaf ar putea să vină cu o evaluare, cu o notă de evaluare chiar, cu un fel de rating al calității controlului efectuat la nivel național în diferitele state membre, pentru că sunt state membre care trebuie să facă eforturi pe care le, le putem ajuta să facă aceste eforturi ca să ieșim din această situație. Uh, putem veni cu regulamente hiper stricte, uh, dar dacă aplicăm aceeași rețetă peste tot, inclusiv în statele în care uh, lucrurile nu merg greu, cu toate astea progresele se pot face prin acest uh, instrument. Vă mulțumesc pentru cele realizate. Cercherò di rispondere a tutti questi eh, voi încerca să răspund la toate aceste mm, interesante, dar uh, numeroase întrebări care mi-au fost adresate. Poate că răspunsul meu va fi puțin dezordonat, dar uh, sper că totuși complet. În primul rând aș dori să revin la formare și mă refer cu mare plăcere și cu mândria de a putea spune că pe 21 ale lunii vom inaugura anul de studii pentru toate structurile cărții de finanțe și import Aici am, uh, avem și un uh, calendar uh, specific. Pentru că garda financiară, iată, a acordat în alte calificări, formării și specializării propriului personal o mare importanță. Acest angajament al nostru pentru formare a fost recunoscut în 2014 și renoit în 2017 prin protocolul de înțelegere cu SCE prin Centrul cu, pentru Formare pe lângă politica, școala de poliție destinată tuturor funcționarilor de poliție pentru a încerca să uniformizăm procedurile de investigare, evident, pe plan economic și financiar, a tuturor funcționarilor din Uniunea Europeană. Acest lucru pentru că noi cu toții considerăm că este un lucru foarte important. Pentru că, iată, cel mai important este să încercăm să armonizăm la nivel de UE procedurile de investigare. Pentru că dacă reușim să vorbim aceeași limbă pe plan operativ, adică să facem ca toate forțele de poliție să opereze în aceeași manieră, cu aceleași modalități, ar fi cu siguranță un aspect care ar accelera procedurile și ar permite obținerea de rezultate mult mai rapide și în ceea ce privește identificarea în sine a fraudelor. Aș da două exemple, dacă îmi permiteți. Actualul președinte al Senatului din Italia, domnul Grasso, a, procuror antimafia la nivel național, în 2011, s-a deplasat în Serbia și pur și simplu a elaborată acolo legea antimafie din această țară, tocmai plecând de la legislația italiană. Domnul Grasso e bine cunoscut ca magistrat de mulți ani în Sicilia dar și pentru faptul că era procuror național antimafia și, mm, și antiterorism. Tot cu Serbia avem rapoarte foarte intense, în sensul în care ne auzim uh, săptămânal, dar uh, de asemenea și primim uh, personal de aici pentru schimburi și prin intermediul experților noștri furnizăm acestei țări, dar și altor țări, asistență care se concretizează prin organizarea de cursuri de politică economică și financiară, prin care să învețe cum anume să combate evaziunea fiscală în sens general, dar cu accent pe fraudele fiscale, care sunt cele mai grave până la urmă. Recent de, s-a desfășurat la Trieste o reuniune a țărilor balcanice. 20, acum 15-20 de zile, ocazie cu care m-am putut întâlni cu toți ministrii de interne, toți șefii de poliție, um, toți ambasadorii acestor țări balcanice și toți uh, mi-au solicitat să poată participa la comandamentul nostru general sau la școala noastră de poliție, tocmai pentru a își instrui personalul diferite țări, Muntenegru, Albania și altele, tocmai pentru a învăța aceste proceduri investigative și în încercarea de a le armoniza. Vă mulțumesc pentru laudele adresate gărzii financiare și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au recunoscut gărzii financiare acest înalt grad de profesionalism care vine după ani de combatere a organizațiilor criminale și mafiote. Am ales că Italia, până la urmă, nu este singura țară care se confruntă cu aceste fenomene, dar suntem printre puținele care avem o astfel de instituție precum garda financiară. Sunt extrem de puține aceste țări. Nu spun că este ceva singular în sens general și sens absolut, dar vă asigur că nu în toate țările există o gardă financiară, deci un corp de poliție economică și financiară a căror uh, personal se ocupă atât de anchete judiciare, dar și de aspecte care țin de uh, fiscalitate. Vreau așadar să spun că aceste rezultate la care m-am referit și de care suntem mândri le Prezentăm cu mândrie, dar și pe noi ne preocupă rezultatele, pentru că pe lângă cele depistate, mai există posibilitatea să mai fie și altele. De aceea, garda financiară trebuie să răspundă la o altă întrebare. Care să fie raportul cu agențiile fiscale, așa cum a întrebat și doamna Quintesici. În uh, Comitetul de Siguranță Economică instituit de Ministrul nostru de Finanțe s-a stabilit că colegilor din agențiile fiscale, deci partea de administrație civilă, să se ocupe cu gestionarea încasărilor fiscale. În momentul, de la momentul solicitării unui număr de TVA până la prezentarea de cereri, care să beneficieze și de consultanță fiscală acolo. În schimb, garda financiară răspunde pentru combaterea fraudelor fiscale, mai ales dacă este caracterizată de acest element al internaționalității. Și aici încerc să răspund la altă întrebare, cea a fraudelor de tip carusel. Acestea sunt expresia clasică a fraudelor în Uniunea Europeană care sunt uh, caracterizate de fiscalitate internațională care produce daune importante, nu doar prin lipsa de încasări, ci și din privința altui aspect care ne interesează foarte mult, acela al concurenței. Pentru că frauda fiscală, evaziunea, orice încălcare a legislației fiscale nu creează uh, doar uh, daune bugetare, ci încalcă și regulile concurenței loiale, au ferind un avantaj celui care acționează neloial și o obținând astfel profituri în uh, valoarea mm, TVA-ul neplătit, care dacă e de 20%, iată că mm, mm, duce la un mare dezechilibru pe planul concurențial. Aș dori să ofer uh, și deputatului din Italia un răspuns în ceea ce privește anchetele bancare și aici uh, pot spune cu mândrie că din 1965 printr-o lege introdusă atunci, uh, numită legea valutară. Deci, prin această lege a nucleului acesta special din garda financiară, Deci, prin acea lege, garda financiară are aceleași prerogative de control și verificare ca a funcționarilor consob și ai băncii centrale. În 65, aceste prerogative erau limitate doar la un grup mic de militare. Acum uh, Uh, au fost extinse la toți cei care lucrează la garda financiară, sigur, în limitele specificate acolo, astfel încât uh, se pot efectua anchete și controle la institutele de credit pentru a putea controla situația bancară a conturilor curente a persoanelor suspecte de evaziune, fraudă fiscală deci de infracțiuni în special economice și financiare. Întrebarea dacă este ușor să desfășurăm astfel de acțiuni și la nivel internațional, răspunsul meu este că nu peste tot uh, e așa. Nu avem parte din partea tuturor țărilor, în special în nordul, din nordul Europei, de aceleași forme de colaborare. și nu există nici aceleași uh, posibilități de colaborare. Iată de ce vom continua să lucrăm foarte intens, nu doar prin uh, intermediul relațiilor noastre internaționale, ci încercând în același timp să găsim forme mai strânse de colaborare, nu doar pe plan judiciar, și aici cred că s-ar putea adăuga ceva, dar și pe plan administrativ. Și încerc să închei aici, chiar dacă m-am lungit puțin. Trebuie să punem în centru formarea comună, care este condiția sine qua non, pentru ca toți să ne înțelegem mai bine și pentru uh, a putea vorbi același limbaj operativ și să încercăm astfel să accelerăm procedurile. Și pe de altă parte să continuăm să oferim asistență și pe planul formării și pe cel al colaborării, colaborării active pentru autoritățile judiciare. Care sunt efectivele pe care le aveți la dispoziție? Ce efective aveți? Combien d'agents Câți agenți? Allora, la Guardia di Finanza attualmente... Actualmente, garda financiară este Cin... 550... 5... de 58 de mii ah, de persoane, dar prin modificările care se fac acum vom ajunge la circa 60 de mii. Un număr care a fost reținut ca fiind cel corespunzător de către guvernul nostru. Noi suntem însă foarte angajați, e foarte mult uh, de lucru și sperăm că și pe viitor să putem uh, face față cu brio cerințelor. Da, am să intervin și eu foarte scurt. Generale Toschi a già uh, eh, risposto in maniera assolutamente... Pentru că domnul general Toschi a răspuns deja pe larg întrebările, să vreau să fac două observații de ordin general. Eu cred că combaterea fraudelor uh, uno spicchio particolarmente significativo reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană din două motive. În primul rând pentru că protejăm integritatea bugetului european protejăm corectitudinea, așadar funcționării instituțiilor și în al doilea rând și aici revin la cele spuse de domnul Arșii, dar și de alții și anume că trebuie aici să ne concentrăm asupra provocărilor europene. Sunt autorități naționale angajate, motivate. E nevoie ca aceste autorități naționale să dialogueze între ele, să vorbească, să coordoneze, însă există și o limită care nu poate fi depășită de coordonarea între agenții și atunci este nevoie să vii și cu uh, o dimensiune verticală. Deci, prin urmare, niște standarde comune ar fi necesare, pentru că dialogul nu este suficient, dialogul uh, orizontal. Și apoi, poate crearea unui organism care să fie un fel de hub de coordonare, să poate ceva mai mult și este unul dintre domeniile în care e nevoie de ceva mai mult. Italia, evident, a ales să dezvolte la maxim instrumentele și de pildă în cazul uh, procurorului european s-a procedat uh, la utilizarea instrumentului cooperării consolidate. Însă noi considerăm că acest uh, procurator ar trebui să se extindă și asupra altor sectoare și combaterea terorismului de asemenea. Însă cooperarea între autoritățile naționale bazată doar pe cooperare structurată nu este suficientă, tocmai datorită caracterului transnațional a fenomenelor care trebuie combătute. Deci Italia s-a decis, dar așa cum ți-a spus foarte clar, în această seară, atât garda financiară și autoritățile italiene au avut o opțiune foarte clară în sensul faptului că se implică. Garda financiară a arătat că zăzania între diferite structuri nu riscă decât să prejudiceze capacitatea de acțiune. Garda financiară a demonstrat că trebuie să se implice cu alți parteneri și cred că am putut arăta că această înclinare de a împărtăși, a pune împreună resurse, dar a ne și pune la dispoziție într-un care, care sens, poate să fie un multiplicator a acțiunilor și a unui organism cum este Gara Financiară. Presidente, con il suo permesso desideravo solo oh, aggiungere un, un piccolo dato statistico a quello che ha detto il... Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș dori să adaug față de ceea ce a răspuns la dom domnul general, răspunzând la întrebarea domnului uh, Ștechovski. Statisticile cu privire la diferențele între metodele de lucru um, ei bine, există niște diferențe semnificative, niște exemple semnificative din punctul meu de vedere în ceea ce privește controlele cheltuielilor. Șase state membre din Europa permit accesul la sediul uh, operatorului economic care primește fonduri europene În 11 state membre e nevoie întotdeauna de un mandat de la un tribunal și în 5 țări europene nu poți să intri deloc în incinta operatorului. Și doar în 5 state membre se pot face căutări digitale pe calculatoarele lor fără autorizații suplimentare. În nouă țări se poate face acest lucru numai cu permisiune din partea tribunalului și în alte nouă țări niciodată nu ai voie să faci căutări digitale pe sistemele informatice ale operatorului. Ce înseamnă asta în termen de consecințe? Dacă îmi permiteți să vorbesc despre situația din Italia. Italia nu mai este în spate, nu mai este în urmă, așa cum uh, s-a întâmplat multă vreme. În Italia există un număr foarte mare de cazuri care nu indică neapărat nereguli. Se poate să se facă mai multe verificări, mai multe audituri ale conturilor. Poate că funcționarii care fac aceste verificări sunt mai bine formați pentru, um, ce, pentru profesia lor și poate de aceea există un nivel mai ridicat de nereguli. Dacă o țară prezintă un nivel mai ridicat de nereguli, atunci poate că au o performanță mai bună a controlelor decât uh, o țară care are un nivel scăzut al ratei de nereguli. Și vreau să revin la ceea ce a spus uh, domnul din Republica Cehă. Sunt uh, complet de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră și sugestia dumneavoastră este excelentă. Vorbeam despre acest proiect european de cooperare. Este una dintre ideile pe care le-am adus în timpul președinției italiene, pentru că doream să extindem colaborarea bazându-ne pe formare comună prin AFCOS și am colaborat uh, cu Autoritatea pentru Combaterea Fraudei din uh, Republica Cehă, o autoritate care ne-a dat un răspuns foarte rapid, uh, pozitiv la cererea noastră. Și vreau să adaug că um, aceste detalii. Mulțumesc. Cu permisiunea noastră, domnule general, ați făcut o evaluare a controlelor interne în toate statele membre, toate cele 28, că spuneați șase state care permit accesul la operatori, în altele accesul e oricum mai filtrat. V-aș putea ruga să ne transmiteți această evaluare pe stat membru ca să știm și noi de ce vorbim și să vedem care sunt statele în cauză. Dacă există probleme, trebuie să vorbim despre ele. Nu ajunge să ne, ne, ne limităm la statistici generale și trebuie să tragă consecințe din acest lucru solicitarea noastră a fost uh, auzită. Vă mulțumesc! Acum trebuie să încheiem ședința. Vreau să mulțumesc călduros interpreților pentru că au stat uh, în plus, aproape 15 minute, spune doamna președinte, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru prezență, pentru um, schimbul acesta foarte interesant. Lista noastră de Ehm, treburi de făcut e mai lungă decât a dumneavoastră și nu ne-am organizat foarte bine în această seară. În orice caz, e bine că am avut această ocazie. Vă mulțumesc pentru prezență și sper că și cred că am învățat foarte mult uh, astăzi. Mulțumesc!